in... Coasta Mării Negre și zonele montane Am băgat peste cabina engleză? Problema nu este specifică Bulgariei. Presiuni similare există și în alte state membre. Adesea avem discuții în acest comitet pe probleme similare, mai ales în zona Mediteranei. În Bulgaria există o serie de elemente specifice legate de deficiențe în planificarea teritoriului și de proliferarea proiectelor de mică anvergură, dar care au un efect cumulativ asupra mediilor, eh, mediului înconjurător. Multe dintre aceste proiecte au fost proiecte preaderare, și, prin urmare, legislația europeană de mediu nu li se aplica în momentul respectiv. Totuși, aș dori să încep cu o serie de observații pozitive. Transpunerea celor două directive, directiva păsări și directiva habitate, în legislația bulgară a fost verificată de către Comisia Europeană. Nu am identificat probleme de transpunere acestei legislații în legislația națională. Găsim aici o îmbunătățire radicală în raport cu situația din 2007 și aș dori să subliniez faptul că multe, câteva dintre aceste petiții datează din 2007. Există câteva cerințe care, în opinia noastră, nu au fost încă îndeplinite și pe care le investigăm lucrăm în colaborare cu autoritățile bulgare în acest sens, încercând să găsim o soluție adecvată. S-au făcut progrese în materie de desemnare a siturilor Natura 2000. În decembrie, lista inițială a acestor situri pentru Bulgaria a fost adoptată încă din decembrie 2008. Bulgaria a desemnat toate zonele de habitat de păsări ca zone protejate. Rămân încă o serie de deficiențe și de goluri. Nu vrem să spunem că totul este în regulă, totul este perfect. Pe ansamblu, mai bine de 30% din teritoriul bulgar, și anume, mai bine de cam o treime din teritoriul țării, este teritoriu desemnat. Asta e de două ori peste media europeană. Astea au fost veștile bune. Evaluarea proiectelor care ar putea avea un impact negativ asupra locațiilor uh, incluse în uh, Natura 2000 rămâne pentru noi cea mai dificilă problemă păstrăm contactul cu autoritățile bulgare și cu ONG-urile bulgare, încercând să rezolvăm problemele sistemului de evaluare a impactului. Aceasta rămâne principala temă de discutat la întrunirea care va avea loc în luna octombrie acestui an, octombrie sau noiembrie în Sofia. Sperăm că această întâlnire va fi urmată de un seminar la începutul anului 2010. ONG-urile vor fi implicate în ambele evenimente menționate. Am stabilit o colaborare eficientă și adecvată cu colegii noi din Directoratul General pentru Dezvoltare Regională, cofinanțarea europeană este supusă unui proces adecvat de evaluare. În conformitate cu directivele relevante, cofinanțarea este avută în vedere și pentru punerea aplicarea măsurilor menite a îmbunătăți situația aerilor protejate din Bulgaria și pentru a stabili planuri de administrare a acestor teritorii. O altă prioritate este dezvoltarea instrumentelor de punere în aplicare în Bulgaria. Este mult mai ușor dacă aplicarea legii este gestionată la nivel național. E mai complicat dacă se ajunge la nivel european. Un seminar privind protejarea naturii pentru judecătorii bulgare a avut loc la Sofia sub auspiciile Programului European de Colaborare cu Judecătorii din statele membre pe teme de legislație de mediu. Această inițiativă va oferi informații importante judecătorilor bulgari și va spori eficiența aplicării legislației de mediu europeană. De asemenea, investigăm plângeri mai vechi pe teme concrete și având în vedere deficiențele în aplicarea legislației de mediu din Bulgaria. Sarcina este deosebit de complexă, mai ales din cauza că asistăm la o proliferare a proiectelor de mică amploare. Există de asemenea dificultăți în a determina dacă legislația europeană de mediu este aplicabilă în acele cazuri sau nu. Totuși, s-au făcut câteva progrese s-a demarat o procedură de încălcare împotriva Bulgariei în 2008 referitoare la o serie de deficiențe de implementare a, de desemnarea zonelor protejate. Era vorba de șase zone protejate, ale căror frontiere nu au fost clar delimitate. Am avut o altă procedură de încălcare tot în 2008 și în acest caz am determinat, am vrut să vedem cum s-a făcut studiul de impact de mediu și dacă nu cumva efectul cumulativ uh, nu a fost luat în considerație. Misiunea comisiei a avut loc uh, la sfârșitul primăverii și în prezent uh, stabilim ce acțiuni vor avea loc în viitor. În ceea ce privește următoarea petiție la țară, o investigație este în desfășurare. Aș dori să revin la următoarea noastră întâlnire și să vă spun concret ce pași a întreprins Comisia în timpul scurs de acum și până atunci. Știm că petiționarii și ONG-urile și-au formulat puncte de vedere și sunt motive de îngrijorare și dorim să vă ținem informați în legătură cu aceste aspecte și eventual să vă prezentăm aceste informații la următoarea noastră întâlnire, când probabil petiția se va regăsi pe ordinea de zi. În încheiere, aș dori să spun încă o dată că noi, Comisia, colegii de la Directoratul General de Mediu, facem tot ceea ce ne stă în putință pentru a ne asigura că legislația europeană de mediu este pusă în aplicare în mod adecvat în Bulgaria. Din acest motiv, doamnă președinte, nu aș dori ca cei din Comisia Europeană să fie acuzați de proastă administrare a sarcinilor care le revin. Vă mulțumesc! Mulțumesc reprezentantei Comisiei pentru intervenție și îi mulțumesc mai ales pentru modul în care colaborăm cu Comisia. Este esențial ca raporturile între Comisia de Petiția și reprezentanții Comisiei să fie cât mai bune. Acest uh, instrument privind recunoașterea drepturilor, celor, drepturilor cetățenilor trebuie să fie bine reprezentat la nivelul instituțiilor noastre. De altfel, reprezentanta Comisiei ne-a reamintit programul pe 2010 și intenția Comisiei de a organiza seminarii. Ar fi un lucru foarte bun și ar fi și mai bine dacă comisia noastră ar putea să participe la aceste seminarii, dacă am fi invitați la seminariile pe care comisia își propune să le organizeze, dat fiind faptul că subiectele abordate uh, Uh, sunt subiecte pe care și noi am vrut să le aprofundăm încă de la prima noastră ședință din iulie. Deci vă fac această cerere oficială de a participa la seminariile dumneavoastră. Acum întreb colegii dacă vor să ia cuvântul. Se pare că nu așa încât petiția rămâne deschită, deschisă și trecem la următoarea petiție. Așa cum am decis ieri, vom acorda prioritate pe mm, petițiilor pentru care suntem siguri că avem uh, petiționarii prezenți în sală, așa încât vă cer să trecem la petiția numărul 21, 21 În ceea ce privește petiția 21, micro, s'il vous plaît, micro. Care este problema dumneavoastră, doamnă? Aș vrea să adaug câteva cuvinte la ceea ce a spus deja reprezentanta Comisiei. Atunci când gestionăm un proiect într-o anumită țară, aceste lucruri se, sunt acoperite de dreptul comunitar, ori am fost surprinsă să aud că toate proiectele uh, nu au fost finalizate. Uh, ne întoarcem deci la ordinea de zi. Uh, trecem la primul petiționar de la punctul 21. Vă dau cuvântul. Pedro Jiménez. Eh, señora presidenta, Doamnă președintă, întâi de toate aș vrea să vă mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați adresat-o și care îmi permite să mă adresez dumneavoastră uh, exprim uh, dorința un, unui număr de vreo 20 de sindicate, colective și persoane care cu titlu individual fac parte din aceste grupuri. Este vorba despre uh, Uh, organizația mea, Escherda Unida, care participă și ea la această petiție și mă exprim și în numele a 25.000 de persoane care până în noiembrie 2008 au semnat această petiție. Doamnă președinte, la Uelva, în anii 60, a fost instalat uh, un centru chimic care cu anii s-a transformat și a devenit ceea ce este astăzi, adică un pol industrial cu o concentrare foarte puternică de industrie chimică, uh, cu centrale chimice, cu o rafinărie care este pe cale de a fi extinsă și cu o enormă concentrare de depozite de gaze care au transformat Huelva într-un fel de rezervor de gaz pentru statul uh, spaniol. Acest pol industrial și energetic uh, este deci amplasat la Huelva și se întâmplă extinde pe un teritoriu numit Palo de la Frontera. În ceea ce privește aspectele reluate în petiție, trebuie să vă spun că industriile instalate uh, în municipiul Huelva ocupă 1200 hectare din uh, terenul public în special uh, în, uh, de-a lungul unui fluviu. Pe aceste 1200 de hectare se găsesc la ora actuală mai mult de 120 de milioane de reziduri industriale care de-a lungul uh, timpului au fost produse și care acum se găsesc la 100 și ceva de metri de acest fluviu. Acest depozit uh, incorporează 7000 de tone de cenuși radioactive care uh, sunt depozitate acolo ca urmare a uh, ceea ce s-a întâmplat într-o uzină de oțelinox. Trebuie ca uh, comisia de anchetă care a acționat uh, la momentul respectiv să se deplaseze cât mai repede posibil la Uelva pentru a verifica la fața locului care este situația la nivelul mediului și să vadă care sunt efectele activității industriale asupra orașului Uelva. Pe de altă parte, trebuie să se pună capăt uh, depozitării acestor produse și acest lucru cât mai repede posibil, pentru că de când Direcția Generală uh, a Coastelor, care ține de Ministerul Mediului, a declarat caducitatea uh, concesiunii pentru întreprinderile respective, s-a permis până la 31 uh, decembrie 2012 ca de, depozitele să continue să primească deșeuri. S-a făcut publică în Spania Uh, uh, faptul că s-a prelungit până la 31 decembrie 2012 această concesiune. Așadar, trebuie să investim foarte mult în decontaminarea terenurilor care au fost contaminate în ultimii 40 de ani, creând Uh, și niște surse de uh, locuri de muncă alternative în cazul în care această activitate industrială inacceptabilă se va termina. Deci, vreau ca aceste uh, cenușe radioactive să fie scoase din această zonă, să fie transportate în altă parte. La Uelva foarte multe persoane nutresc speranța că aici astăzi se va putea lua o hotărâre. Termin intervenția mea mulțumind Comisiei care la sfârșitul legislaturii trecute a, a, aprobat, a aprobat această misiune de anchetă care se va face la Uelva și sper că această misiune să fie într-adevăr realizată cât mai repede posibil. Vă mulțumesc Comisiei Uh, pentru că această vizită va fi concretizată. Dau cuvântul domnului Amerstein. Bună ziua! Aș vrea să mulțumesc președinției comisiei. Reprezint aici doi petiționari, președintele Greenpeace din Spania și Asociația Uh, Medsan de la Ria de Uelva, care este singura uniune asociată recunoscută legal și care luptă pentru decontaminarea acestei zone. Ne aflăm în fața unor gropi de deșeuri toxice, poate cea mai mare din Europa, și acolo s-au comis repetat infracțiuni față de dreptul comunitar. Legea spaniolă a spus, autoritățile uh, spaniole au acordat încă trei ani de funcționare acestei, uh, acestui depozit de deșeuri. Asta înseamnă să-ți bagi joc pur și simplu de dreptul comunitar, să nu ți seama de el. Comisia Europeană, în ceea ce o privește, a rămas și ea destul de pasivă și de lentă în eventualele ei reacții. Ne aflăm în fața unei amenințări care, la adresa sănătății publice, și care este în strânsă legătură cu mai multe directive europene, cum este cea asupra deșeurilor, a produselor uh, toxice, uh, directiva Natura 2000 și așa mai departe. Metale grele sau produse radioactive se găsesc în acest depozit de deșeuri de lângă fluviu lucrul de care noi avem nevoie este să se pună un punct final existenței acestei, uh, acestui depozit de deșeuri și să, în același timp să se reabiliteze zona. S-a dovedit că a existat acolo o activitate ilegală, că unii oameni au mințit în legătură cu activitățile desfășurate acolo. Putem uh, să este vorba, să considerăm că este vorba de o problemă de sănătate publică. S-au făcut anumite studii, mai multe universități din Barcelona, uh, cum ar fi sau Universitatea Carol al III-lea din Madrid, au făcut studii asupra impactului pe care acest, acest depozit de deșeuri l-ar putea avea asupra mediului. În nivelul uh, cazurilor de cancer sau a, uh, de astm, cancer al tiroidei mai ales sunt destul de mari uh, și trebuie să reacționăm cât mai repede și într-un mod ferm. Trebuie ca Comisia să trimită o scrisoare, un aviz motivat și să sesizeze Tribunalul de Justiție, Curtea de Justiție Europeană. S-a creat o comisie de, expre- de experți la Uelva și trebuie să spun că această comisie nu este credibilă, pentru că ea este condusă de persoane care au apărat interesele întreprinderilor, deci oameni de știință care au spus că acest depozit de deșeuri nu este periculos, nu este nociv au fost excluși din comisie în același timp toți oamenii de știință, toți specialiștii care au luptat pentru curățirea zonei Green, din Spania. A cerut ca experța ei să fie incluși în această comisie, ori guvernul Andalusiei a refuzat acest lucru și a refuzat chiar să audieze eh, reprezentanții cetățenilor. Aș vrea așadar ca pentru reabilitarea zonei uh, să nu se facă doar o plantare de arbori, de exemplu, avem uh, uh, de-a face cu reziduri radioactive, cu metale grele și cred că nu este vorba numai ca acest depozit să înceteze să existe, dar și să tratăm problema și să ameliorăm. Trebuie să respectăm strict legislația uh, deci, întreprinderile implantate acolo trebuie să respecte dreptul comunitar și trebuie ca Comisia să facă în, acest, în acea fel încât poluatorul să plătească ceea ce a stricat acolo. Contribuabilul uh, va da bani și el din buzunarul lui în, în Andalusia pentru a finanța acest lucru. Gestionarea Uh, rezidurilor trebuie să se facă cu respectarea legislației uh, privitoare la mediu. Nu este vorba să organizăm numai o vizită politică din, a comisiei noastre, ci avem nevoie de o comisie uh, formată din oameni de știință, independentă și care să înlăture acest ecran de fum pe care l-a lansat guvernul din Andalusia spunând că nu este vorba de niciun fel de uh, depozit nociv. Uh, aș vrea ca Comisia să ne explice foarte bine acest lucru, să nu ne spună că lucrurile care se găsesc acolo nu sunt nocive, așa încât cerem participarea grupurilor care se ocupă de problemele mediului pentru a evalua situația și pentru a pune eh, pe picioare o strategie în ceea ce privește reabilitarea zonei. Avem nevoie de specialiști, de oameni de știință care să examineze acest subiect. Eh, zona Rio de Huelva este luată în considerare în Natura 2000 și cred că Comisia ar trebui să se ocupe de acest eh, domeniu. Mulțumesc! Mulțumesc! la reuniunea coordonatorilor deja am decis, uh, în urmă cu <clears throat> aproape o oră, o vizită la Huelva. Dau cuvântul acum și comisiei. Mulțumim, uh, doamna președinte, mulțumim pentru că ați invitat Comisia să ia parte la această dezbatere. Sunt uh, foarte mulțumită că sunt aici reprezentați și petiționarii cărora le mulțumesc de asemenea pentru prezentare. Toată lumea își dă seama de problemă. Comisia cunoaște dimensiunea acesteia uh, și uh, problema apare în mai multe uh, petiții care au ajuns în fața acestei comisii. Vreau să vă spun încă o dată că Comisia Europeană analizează cu seriozitate problema, pentru că suntem pe deplin conștienți de faptul că există o problemă de mediu foarte gravă și trebuie să ne asigurăm că este respectată legislația comunitară. Aș vrea să vorbesc puțin despre aspectele de mediu și apoi voi da cuvântul domnului Massimo Gariga de la DG Transport, care va fi uh, în măsură să transmită petiționarilor concluziilor sale, concluziile sale privind încălcarea legislației comunitare la Huelva cel puțin din punctul de vedere al protecției muncitorilor împotriva radiațiilor uh, ionizate. Chestiune ridicată de mai mulți uh, petiționari. E clar că există o activitate industrială acolo care a dus la eliberarea de fosfogips, o uh, substanță radioactivă, uh, cenuși radioactive, informándole de las novedades. Cesiu și ați uh, Uh, de, de asemenea, vom asculta și părerea uh, colegilor de la Directoratul General Energie. Reprezentanții Comisiei au, v-au informat în legătură cu uh, progresele înregistrate. Cred că a, ultimele informații datează din aprilie 2009 și voi trece în revistă poziția Comisiei în această privință. Comisia a primit plângerea referitoare la uh, deversările industriale ale industriei de îngrășăminte chimice situate în uh, regiune. Aceste companii producătoare de îngrășăminte uh, se pare că aruncau deșeuri conținând fosfați în zonă, în zona Uelva și estuarul râului Tinto. Acești uh, fosfați uh, reprezintă un, uh, um, un deșeu din producerea îngrășămintelor. Sigur că nu este nimic nou în asta. Fosfogipsul a fost aruncat aici începând din anii 60, când centrul industrial era construit și pe vremea aceea nimeni nu și-a pus problema dacă aceste activități respectă sau nu legislația comunitară. Așa că atunci când spunem acum că e nevoie de reabilitarea zonei degradate timp de 40 de ani, trebuie să ținem, uh, să luăm în calcul implementarea legislației europene prin prisma unor posibile încălcări sau Mm, doar după intrarea în vigoare a legislației relevante și nu înainte. Înțelegem că cetățenii din Uelva doresc reabilitarea zonei în care trăiesc, dar noi nu putem decât să vedem care sunt obligațiile Comisiei după intrarea în vigoare a acestei legislații. Nu putem analiza activitățile care au fost desfășurate în anii 60 aici, ci doar de la intrarea în vigoare a legislației. Asta a fost uh, o remarcă importantă din punctul nostru de vedere și continui acum cu analizarea situației. Credem că activitatea acestor două întreprinderi trebuie să respecte directiva IPPC care se referă la monitorizarea și controlul emisiilor industriale Comisia Europeană a confirmat faptul că atunci când că, că a trebuit să verifice dacă există autorizațiile uh, necesare. Am constatat că acestea nu există. În 2008 am scris autorităților spaniole uh, deci uh, am vrut să vă reamintesc de existența acestei scrisori. Autoritățile competente au uh, emis după aceea uh, autorizațiile necesare și noi am fost informați în legătură cu acest lucru. După aceasta, Comisia Europeană a analizat condițiile legate de que es algo totalmente excepcional y aquí me gustaría una vez más deversarea acestor eh, deșeuri. Comisia a întreprins și o vizită la fața locului ca o excepție, pentru că de obicei nu procedăm așa, dar asta ca să vedeți că Comisia ia foarte în serios eh, această problemă. Deci am organizat o misiune la fața locului să vedem care e situația și aș vrea să luați în considerare acest lucru atunci când analizați activitatea Comisiei. Am luat deci legătura cu asociațiile cetățenești, cu autoritățile locale, pentru a afla ce se întâmplă exact la fața locului. Nu am dorit să ne fundamentăm opinia doar pe documente, ci am vrut să vedem la fața locului cum merg lucrurile. Am analizat apoi toate informațiile culese și am elaborat o altă scrisoare în care am cerut autorităților să îndeplinească obligațiile impuse de directiva în vigoare. După cum spunea și domnul Hammerstein, Comisia Europeană a considerat că aceste deșeuri ce conțin fosfați reprezintă deșeuri periculoase care transformă întreaga regiune într-o groapă de gunoi. Am uh, subliniat încă o dată că există directive care trebuie respectate de către autoritățile uh, locale. Am explicat acest lucru autorităților spaniole și le-am cerut să justifice implementarea, punerea în aplicare a prevederilor din aceste directive, mai ales uh, în ceea ce privește deversările de fosfogips. Așa cum au explicat domnul Hammerstein și petiționarii, problema este de natură tehnică, nu doar de natură uh, juridică, nu se pune problema dacă există sau nu aceste deversări, ci uh, noi dorim să vedem respectate directivele de mediu și directiva IPPC uh, ca să stabilim dacă aceste deversări reprezintă o sursă de poluare sau nu. În momentul de față, Comisia evaluează Uh, desfășoară o analiză foarte detaliată din punct de vedere tehnic a situației de la fața locului și de aceea încă nu avem concluziile, pentru că suntem în procesul de a analiza situația din toate punctele de vedere și nu am ajuns la o concluzie. Dar trebuie să vă spun încă o dată că Comisia este angajată să desfășoare această analiză aprofundată a situației și dacă se va constata că aceste deversări de fosfogips uh, sunt periculoase, ne vom asigura că se iau măsurile necesare. Sigur că e vorba de mii de tone și nu este ușor ca acestea să fie mutate în altă parte, dar cel puțin vrem să ne asigurăm că uh, uh, depozitele acestea de deșeuri respectă normele impuse de directivele europene. Sperăm că vom, uh, Comisia va ajunge la o uh, concluzie cât mai curând, uh, asigurându-se de punerea în aplicare a legislației europene. Acum aș vrea să-i dau cuvântul colegului meu de la Directoratul General Energie. Aș dori să fac o serie de comentarii privind aspectele legate de radioactivitate și deșeuri în această petiție. Responsabilitatea principală pentru monitorizarea nivelurilor de radioactivitate care derivă din astfel de deversări revin autorităților naționale. Comisia, la rândul ei, supraveghează efectuarea acestor verificări și se convinge dacă echipamentul necesar există acolo, la fața locului, în posesia autorităților naționale. În completarea raportului anterior din aprilie, prezentat de comisie, am mai primit rapoarte de la diferite autorități din Spania și, de asemenea, am primit informații din partea petiționarilor înșiși. Am primit un raport de la Consiliul Național de Securitate și de la Ministerul Industriei și Afacerilor Economice, un raport de la CRIAD, și toate acestea au fost analizate de reprezentanții ai comisiei. În ceea ce privește emisiile de cenușă de cesi 137, raportul spune că nivelurile sunt abia detectabile, aflându-se sub nivelul acceptabil în conformitate cu legislația în vigoare. În ceea ce privește fosfogipsumul, situația este puțin mai contradictorie. Rapoartele vorbesc de niveluri diferite de expunere. Ce, aceste rapoarte par să se contrazică unul pe celălalt. Oricum, Comisia este pe deplin conștientă de, de complexitatea situației. Din acest motiv, am decis să trimitem o misiune de informare în temeiul articolului 75 Euratom. Această misiune va verifica echipamentul de monitorizare folosit de autoritățile spaniole. La fața locului se vor convinge că acest echipament este adecvat, funcționează corect. Această misiune va avea loc în toamna acestui an. vă voi raporta rezultatele acestei investigații odată ce ea va avea loc. Vă mulțumesc! Grazie. Mulțumesc. Oare cineva dintre colegi vrea să intervină, domnul Baie? Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea întâi de toate să mulțumesc petiționarilor și în special reprezentantului platformei pentru că în spatele lui se găsesc 25.000 de semnături ale cetățenilor din orașul Uelva, ceea ce acordă credibilitate petiției sale. Acest dosar a fost pe larg discutat în legislatura precedentă și mi-aduc aminte că doi pediționari reprezentând Greenpeace au venit aici și dezbaterile au fost foarte aprinse și foarte aprofundate. În cele din urmă, Comisia a hotărât să trimită o comisie de anchetă la Uelva. Această comisie din cauza elegerilor uh, parlamentare europene a fost amânată, dar uh, s-a păstrat ideea ca această comisie de anchetă să se ducă la Uelva după alegeri, așa cum a afirmat uh, reprezentantul comisiei. Este cu totul excepțional să trimiți o uh, misiune la Uelva. Uh, Uh, reprezentantul Direcției Generale Energie s-a angajat să trimită o delegație acolo, o misiune, și mă bucur de faptul că azi dimineață, în ședința coordonatorilor, am decis în unanimitate să respectăm acordul încheiat uh, de Comisia de Petiții în sensul că această misiune la Huelva să aibă loc. Uh, ne vom duce acolo, uh, vom uh, întâlni toate părțile, reprezentanții tuturor părților și, așa cum spunea ieri domnul Martinez atunci când am discutat de cazul Sevilla, nu știu dacă avem la dispoziție Uh, suficientă documentație pentru studiul nostru și mă întreb uh, dacă într-adevăr trebuie să trimitem la Uelva o misiune ca să se întâlnească cu toate părțile interesate. Administrația Andaluziei uh, are tot interesul de a amâna lucrurile. Ce să facem cu cele 1200 de tone de gips care sunt depozitate acolo? Acest depozit de deșeuri este foarte important și trebuie să întrebăm pe specialiști ce să facem cu el. Deci uh, pot să vă spun că eu m-am dus acolo însoțit de un specialist care se ocupă de radiații, uh, un, uh, un specialist care avea la dispoziție un contor Geiger Uh, el avea un costum special pentru a evita contaminarea. Am vizitat trei locuri diferite în cadrul acestui depozit. Am uh, folosit uh, contorul Geiger și ceea ce am constatat noi erau cifre care depășeau de 400 de ori cifrele care sunt admise de legislația europeană. Deci nu putem să facem demagogie pe marginea acestui subiect. Afacerea, dosarul este foarte serios, trebuie să fim riguroși, nu trebuie pe de altă parte să semănăm panica, dar trebuie să fixăm o dată înainte de sfârșitul acestui an pentru ca misiunea să fie realizată. Vă mulțumesc și vă reamintesc faptul că azi dimineață, în ședința coordonatorilor, uh, intervențiile membrilor colegilor uh, din comisie nu trebuie să depășească două minute. Deci vă rog să respectați această regulă. Dacă nu, uh, nu mai respectăm nimic și la limită nu vă mai respecta nici angajamentul de a face misiunea. Vă rog. Trei minute. E foarte greu în două, trei minute să spun tot ceea ce aș avut de spus, dar am să încerc acest lucru. Sunt multe aspecte implicate aici și sunt multe puncte asupra cărora am putea cădea de acord. Era vorba de contaminarea mlaștinilor și a apelor râului. Nu cred că avem de face cu așa ceva în realitate. În al doilea rând, problema e veche de 20 de ani. Au fost niște încercări de a sili firmele din zone să își schimbe procedurile – au fost uh, inclusiv duse în fața tribunalelor spaniole. Problema a fost că un tribunal spaniol nu poate închide peste noapte o firmă. Se pare că acum s-a dat o amânare până în 2017. Vor trebui să închidă anumite iazuri de deversare. sănătatea umană nu a fost pusă în pericol. S-au înregistrat cazuri de cancer, uh, cancer la piele, asm, dar în cotele, în, în proporțiile normale. Am rămas perfect uh, în jurul valorilor medii. Comisia face un lucru demn de respect. Ei se vor deplasa acolo în toamnă și probabil vom putea organiza și noi o misiune de informare. Să vedem cum stau lucrurile. Domnul Mayer spunea că se lucrează intens, încearcă să implice profesioniști în acest proces. De asemenea, sindicatele sunt implicate. partidul meu și altele sunt de părere că aceste firme ar trebui închise, dar lucrurile trebuie făcute așa cum trebuie. Oricum, opinia Comisiei trebuie luată în considerație. Deplasarea noastră nu ar trebui să se suprapună cu cea a Comisiei Europene. Vă mulțumesc. E, eh, Vă mulțumesc, stimate coleg. Am să vă răpesc două minute, doamnă președinte. Domnul Mayer, când discutam ieri petiția din Sevilla, s-a vorbit de cererea de a lăsa petiția Sevilla deschisă. Cred că trebuie să facem același lucru și astfel și trebuie să ascultăm uh, să ascultăm pe toți participanții, ar trebui să contactăm autoritățile din Andaluzia, cele două firme implicate și alte persoane. Comisia, din câte am înțeles, va efectua o misiune în toamnă. Haideți să ascultăm ce au părțile de spus, i-am auzit pe petiționari, să vedem ce au de spus și autoritățile și după aceea să luăm o decizie. Spunea și domnul Boștinaru același lucru. Cred că ar trebui să facem și asta ce am făcut ieri cu petiția uh, înaintată de cetățenii din Sevilla. Este o diferență între cashmere și cashman. Poți purta cashmere, dar nu poți purta un cashman. Am ascultat această discuție îndelungată și aș dori să propun o abordare de bun simț. Eu trebuie să lăsăm petiția deschisă, sunt perfect de acord. Dar nu vreau să ne grăbim cu o misiune înainte de vizita comisiei, să lăsăm comisia să meargă în Spania și să efectueze verificările proprii. Odată ce avem un raport de la comisie, atunci putem decide în cunoștință de cauză dacă este nevoie să mergem în Spania și dacă da, ce facem acolo exact. Sunt de acord cu domnul Maier, trebuie să fim temeinici și riguroși, dar nu trebuie să ne băgăm într-o situație în care ajungem să-i facem pe alții să se panicheze. Membrii Parlamentului European sar pe cal și galopează în zona respectivă, pe, sperie oamenii de acolo și transmitem astfel un mesaj pe care nu vrem să-l transmitem. Să avem puțină răbdare, să așteptăm uh, investigația comisiei, să le permitem să-și facă verificările, să vedem ce au de raportat și după aceea să decidem uh, când și cum mergem în, spație, în Spania. Mulțumesc, doamna președinte Uh, salut uh, propunerile colegilor Ianiez i uh, cashman susin ideea că vizita unei delegaii a comisiei pentru petiii trebuie să aibă loc după ce comisia europeană finalizează raportul respectiv dar aici am o observaie pe care o adresez comisiei de câte vizite are nevoie o echipă de experi a comisiei europene la faa locului într un caz excepional considerat de comisie ca atare pentru a veni cu un raport relevant tiinific i tehnic pentru că acum ne spune comisia că se duc să monitorizeze echipamentele de monitorizare a monitorilor iertai mi acest joc de cuvinte dar este uh, o uriaă risipă de timp i de bani nu putea această comisie de experi să facă o evaluare tehnică riguroasă care să acopere problema nivelului de radiaii mai ales că această chestiune tehnică este relativ uor i obiectiv de evaluat sunt contoare se pot măsura nivelurile de radiaie se pot stabili locaiile unde aceste niveluri ar fi mai mari sau mai mici tocmai pentru a evita speculaiile. al doilea element pe care doresc să l spun aici este faptul că această comisie pentru petiii nu trebuie i nu poate fi nici arbitru nici jucător într un meci politic spaniolo spaniol sau româno român sau greco grec sau orice vrei dumneavoastră. noi trebuie să rămânem de partea interesului cetăenilor europeni indiferent de ce ară este vorba i să ne bazăm pe fapte obiective sau cât mai obiective cu putină pentru a ne merita statutul de comisie de petiții a Parlamentului European. Mulțumesc! Maier, eventualmente ah, Vroiam pur simplu să clarific niște lucruri. Comisia a intervenit întotdeauna în paralel cu activitățile Comisiei. Dacă aici hotărâm că comisia noastră nu poate să intervină înainte de a avea avizul Comisiei Europene, s-a terminat. Al doilea punct, această dezbatere a început în cursul legislaturii anterioare și am căzut de acord atunci să trimitem o misiune. A trei, al treilea lucru, domnul Cashman s-a dus în Spania cu o delegație la Valencia și a făcut o vizită acolo ca să realizeze un raport apoi. Deci aș vrea să dăm dovadă de ceva mai multă rigoare. Bineînțeles că putem să revenim asupra acordului la care s-a ajuns azi de dimineață dar asta înseamnă să aplicăm alte regulare jocului. Dacă am căzut de acord asupra unui lucru și la dimineață și la 11 ajungem la altă concluzie, asta nu îmi place. Vis-a-vis de petiționar, vreau să spun că azi de dimineață am hotărât trimiterea unei misiuni așa cum s-a hotărât în legislatura anterioară. Dacă nu există niciun motiv pentru a trimite acolo o misiune, atunci nu avem decât să punem capăt activității Comisiei de Petiții. Trebuie să respectăm acordul la care am uh, ajuns azi de dimineață. Mulțumesc, doamnă președintă. ceea ce este, uh, ceea ce reprezintă rigoarea este respectarea uh, simțului de răspundere. Uh, S-a vorbit aici de o comisie de anchetă, ori asta nu se numește comisie de anchetă, este vorba de o delegație a comisiei care se duce și face o vizită la fața locului pentru ca apoi să redacteze un raport. Ni s-a spus că există o direcție generală Această delegație a Direcției Generale realizează un raport asupra unui subiect determinat. Deci trebuie să știm dacă vrem să ne ducem la Uelva uh, în cunoștință de cauză și cu date științifice ca să verificăm ceea ce ni s-a spus. Și atunci mă întreb, vrem să rezolvăm problema sau vrem să creăm circ, să creăm agitație? Ori trebuie să dăm uh, dovadă de simț de răspundere. Nu vrem să spunem că nu trebuie să ne ducem acolo. Am hotărât în uh, ședința coordonatorilor să facem acest lucru, dar aici spunem că dacă ne ducem la Uelva, trebuie să ne ducem în cunoștință de, în cunoștință de cauză. Există două rapoarte, unul al Comisiei, care evaluează raportul autorităților și care va da evaluarea sa în câteva săptămâni sau în câteva luni, dar există și un alt raport al Direcției Generale a, care va, și, va fi publicat și el în câteva săptămâni. Ori eu zic că trebuie să avem mai întâi informațiile din partea Comisiei înainte de a merge acolo. Mi se pare absolut rațional și responsabil din partea Comisiei noastre. Bineînțeles că o să se exercite presiuni asupra noastră. Eu vreau doar să spun că acest caz a fost uh, amânat de mai multe ori și acum trebuie să mergem. Avem deja destule informații. Am decis și în mandatul trecut să vizităm acest loc și uh, am sentimentul că se întâmplă cu totul altceva acum. Deci sper că ne putem uh, ține de hotărârea pe care am luat-o de dimineață să mergem la Huelva. Vă mulțumesc! Avem foarte multe informații deja. Allora, io mm, ringrazio tutti, vorrei ricordarvi che comunque... Da, vreau să mulțumesc tuturor și să vă reamintesc că coordonatorii au luat dimineața o hotărâre. Am uh, decis asupra două misiuni uh, iar uh, misiunea la Uelva va fi separată de vizita uh, efectuată de reprezentanții Comisiei. Este o misiune de informare. E vorba de uh, a verifica lucrurile la fața locului și a uh, confrunta uh, ceea ce aflăm noi cu ceea ce constată Comisia. Asta nu uh, pune sub semnul întrebării sau nu aruncă umbră de îndoială asupra uh, misiunii comisiei. Însă putem și noi, de ce nu, să încercăm să uh, obținem informațiile de care avem nevoie. Deci, vom continua așa cum am stabilit deja Trecând la punctul 27. La... În legătură cu ceea ce spuneți dumneavoastră, pentru că avem aici petiționarul care ar vrea să spună ceva. Soon as the commission they have the report about the Huelva case, the report to be immediately delivered to the petition committee, petitions committee and we to be informed through this report and then to prepare our trip to Huelva. Okay. Independently, with no conditionalities. No. Ma senza condizioni vuol dire che sicuramente noi... Necondiționat înseamnă, evident, că avem drepturi și este în interesul nostru să aflăm ceea ce va spune Comisia. Dar, în interesul activității noastre, misiunea pe care o vom organiza a fost stabilită în întâlnirea coordonatorilor. Deci, noi avem o activitate total independentă. Vă rog să fiți uh, foarte conciși. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să mă prezint uh, membrilor care nu sunt uh, spanioli și aș vrea să le spun că această companie de îngrășăminte, Iberia, este una care trece prin restructurări masive și concediază foarte mulți uh, oameni. Acest lucru are efecte economice, uh, la Huelva are efecte politice, are efecte asupra mediului, uh, există uh, asociații cetățenești la Huelva care sunt afectate de aceste uh, realități. și pe care uh, le deranjează uh, influența uh, Puterea uh, de a influența factorii de decizie și mass media a acestor, acestei uh, companii. E vorba de milioane de tone de deșeuri care au fost depozitate aici uh, pe parcursul a 40 de ani. Ei spun că nu sunt periculoase, dar noi spunem că sunt și există studii și măsurători care uh, susțin acest lucru. Au, am, au avut loc uh, Uh, incidente uh, de mediu foarte grave, în mod repetat. Uh, au existat scurgeri de acizi în apele râului Tinto în repetate rânduri. În 2002 am obținut semnăturile a 20.000 de cetățeni care au cerut încetarea operațiunilor Uh, acestei companii în zonă. Această petiție a ajuns la Ministrul uh, Mediului, dar autoritățile locale au permis în continuare continu uh, activitatea companiei, au concesionat, au prelungit concesiunea acestei companii, iar autoritățile locale din Andaluzia au permis uh, creșterea volumului de deșeuri care se depozitează aici în fiecare an. Sigur că trebuie să ne asigurăm că punem în aplicare condițiile um, impuse de legislația europeană, dar s-a prelungit termenul de punere în aplicare până în 2012, ceea ce din nou a nemulțumit populația. Acest lucru nu se întâmplă doar din motive de uh, risc de sănătate, ci și din motive economice. Nu mai există piață pentru fosfați. Și dacă nu din alte motive politice sau de sănătate a populației, măcar din motive economice ar trebui uh, să înceteze activitatea acestei companii. Cred că este momentul ca autoritățile spaniole să pună capăt Uh, acestor activități și nu uh, să prelungească termenul până în 2012. Nu știu ce vor putea face uh, cetățenii. Ei nu pot decât să se plângă, dar trebuie să li se explice și lor că există alternativă. Din motive economice, autoritățile locale și această companie trebuie să înțeleagă că trebuie să pună capăt activităților poluante. Eu cred că uh, acest lucru trebuie să se întâmple cât mai curând posibil. Această companie, Fertiberia, singură, acoperă o suprafață egală cu cea a orașului Cuelva și densitatea acestor deșeuri devine din ce în ce mai mare. Aș vrea și eu să spun că Comisia nu desfășoară studii științifice la fața locului. Ei doar merg acolo să analizeze metodologia folosită și nu fac niciun fel de măsurători. De exemplu, în ceea ce privește radioactivitatea, există mercur, există arseniu, uh, nu este numai problema radioactivității, ci și alte aspecte care trebuie și ele analizate. Există și uh, informații contradictorii care provin din uh, zonă. Însă atunci când factorul economic și politic uh, este implicat, rezultatele oricărei analize sunt uh, denaturate. Avem uh, experți olandezi, experți francezi, independenți, care au venit cu informații alarmante privind ceea ce se întâmplă în acele lacuri și mlaștini din estuarul râului Tinto. Să ne uh, amintim că au trecut 23 de ani de când Spania s-a alăturat uh, comunității europene și uh, nu se pune uh, nicio clipă problema uh, că ar putea să evite aplicarea legii europene. Zona respectivă este o zonă naturală foarte frumoasă, dar se pare că ea va fi sacrificată. În uh,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 Aș dori să spun încă o dată și noastră și colegilor, nu putem să o ținem la nesfârșit cu acest ping-pong, replică contra replică. Vă mulțumesc, doamnă președinte, doar un minut am să vă răpesc. Domnul Hammerstein s-a referit la mine, dânsul nu mai este membru al Parlamentului, vorbea de forțarea lucrurilor și de a face ceva doar silit, sub constrângere. Vreau să mă asigur că Fertiberia oferă compensații, că plătesc pentru pagubele provocate Altfel, în alte cazuri, o companie se va închide, se va spăla pe mâini și va spune, nu mai e problema mea. Prin urmare, până în 2012 sper că vor oferi compensații și reabilita zona respectivă. Vor trebui să curețe mlaștinile râului Tinto și zona râului Huelva. Probabil nu a fost probleme de sănătate umană, dar au fost pagube aduse mediului înconjurător. Să trecem acum la următorul punct, petiția cu numărul 27 pe agenda noastră, pe ordinea de zi. Uh, petiția domnului Skinner petiția numărul 901 pe 2008. Dăm cuvântul petiționarului. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Probabil schimbarea de subiect va fi benefică în acest moment. Domnilor și domnilor, onorați membri ai Parlamentului, poate uh, aș putea explica de ce este un semn de întrebare pe ordinea de zi în dreptul meu. Am fost născut în Marea Britanie, dar locuiesc în Suedia de mai bine de 10 ani. Această petiție se referă la încălcarea unor drepturi fundamentale de bază care, au, care au avut loc în Suedia pe piața muncii după o serie de conflicte din 2006. Era vorba de dreptul la religie și la libertatea de a nu se asocia. Nu am venit aici să mă plâng despre sindicatele din Suedia. Știm că aceste sindicate sunt necesare, le protejează drepturile angajaților la locul de muncă. Eu reprezint o organizație care este o organizație caritabilă, non-profit, în Suedia și reprezentăm firmele mici și mijlocii și suntem afiliați altor grupuri paneuropene. În anul 2006, câteva afaceri de familie din Suedia au fost vizate de, de sindicate în încercarea de a le forța să semneze un acord colectiv de muncă. Aceasta nu s-a făcut la cererea angajaților sau angajatorilor și membrii ai sindicatelor respective nu lucrau în acele firme. Angajatorii nu au putut semna angajamentul colectiv din cauza convingerilor lor creștine. Convingerea lor creștină împiedica pe acești angajatori să se înscrie în alt grup sau să se alăture unui alt grup altul decât biserica de care făceau parte. Prin urmare, ei nu puteau semna un acord colectiv care să nu fie legat de biserica de care țineau. De asemenea, ei au spus reprezentanților sindicatelor că acele condiții pe care ei le oferau angajaților erau chiar mai bune decât condițiile normal solicitate de sindicatul respectiv. Sindicatele nici nu au vrut să audă și au început să intimideze și să-i hărțuiască pe angajatori. Le-au blocat chiar liniile de aprovizionare. Asta a dus la pagube în afaceri, la suferințe personale, în plus clienții au ajuns să se teamă să mai facă afaceri cu aceste firme pentru că se temeau să nu fie cumva vizați la rândul lor de sindicate. Demnitatea lor umană a fost călcată în picioare de această hărțuire complet nejustificată din partea sindicatelor. În Suedia, un sindicat are, în temeiul Constituției, dreptul de a declanșa greve pentru a forța un acord colectiv. Dar angajatorii nu sunt protejați de lege, nu pot face nimic dacă aceste acțiuni de protest ale sindicatelor sunt nejustificate sau sunt disproporționate. E foarte greu pentru o firmă să se opună sindicatelor. Când sindicatele amenință, angajatorii semnează acordul colectiv de muncă. Parlamentul European a observat această situație și a menționat-o în raportul din 1998. Acolo, Suedia, Franța și Danemarca erau menționate pentru încălcarea principiilor libertății de asociere. Raportul spunea că acest monopol al sindicatelor este contrar dreptului angajaților de a nu se înscrie într-un sindicat. Libertatea de a nu se asocia este o libertate umană și un drept fundamental. Acesta a fost confirmată în cazuri recente de Tribunalul uh, European pentru Drepturile Omului. Sindicatele au încălcat, pe lângă aceasta, și dreptul la libertatea de religie și de manifestare a religiei. De aceea, petiția noastră este o chestiune de principiu și de aceea am venit astăzi în fața Parlamentului pentru a-i solicita atenția. Directiva 78 din 2000 interzice discriminarea în, la angajare și spune că această discriminare are loc atunci când persoanele sunt puse într-o situație de dezavantaj, asta cu excepția cazului în care acțiunile de protest industrial sunt justificate și necesare. Această hărțuire este considerată a fi discriminare când avem de face cu un mod de comportament care încalcă de demnitatea unei persoane și creează o atmosferă de intimidare și de ostilitate în uh, mediul respectiv. Aceasta s-a întâmplat acelor angajați și sugerăm Comisiei și a reprezentanților Comisiei Europene să considere faptul că prevederile directivei se aplică perfect în cazul acestei petiții. De ce nu ne-am adresat tribunalul suedeze? Bine, nu am fi avut șanse mari de succes, pentru că dreptul muncii din Suedia nu este perfect onest în aplicarea sa, nu este echitabil. Sindicatele au puteri pe care, care le-au fost conferite de legislația, de, de legislația suedeză. Firmele mici care au fost amenințate de sindicate au consultat un avocat ele vroiau să ducă cazul în fața unui tribunal, dar avocatul suedez le-a spus că nu are niciun sens pentru că sindicatele au dreptul să facă ceea ce făceau. Noi nu ne opunem guvernului și suntem creștini care vrem să ne practicăm religia. Dar, evident, legislația existentă trebuie completată, pentru că acești angajatori trebuie să fie protejați cumva împotriva unor astfel de hărțuieli. Noi rugăm acest, această comisie să scrie guvernului suedez și să sublinieze necesitatea absolută ca directiva europeană menționată anterior să fie aplicată cu adevărat și să se opereze amendamentele necesare în legislația națională. Vă mulțumesc. Sicuramente la, la Comisione si attiverà per eh, avviare dei contatti. Mulțumim. Comisia va încerca să ia legătura eh, mai dorește cineva să ia cuvântul? Nu? Da, mulțumesc, doamna președinte. Eu sunt uh, Stefan Olson și uh, aș vrea să spun că mulțumesc petiționarului pentru o prezentare foarte clară. Am luat această problemă foarte în serios uh, pentru că are legătură cu un număr de domenii legate de drepturile omului, de drepturile fundamentale, uh, acoperite de mai multe uh, directive și care sunt tratate de mai multe directorate generale din cadrul Comisiei. Uh, petiționarul cred că a fost acum ceva mai clar în ceea ce privește problema discriminării religioase. Acest aspect a fost clarificat și vă mulțumesc pentru asta. În răspunsul nostru, așa cum am menționat petiționarul, ne-am referit la directiva locurilor de muncă din 2000, uh, de 78 pe 2000. Nu se exclude posibilitatea ca această directivă să se aplice pe lângă cele legate de uh, protecția drepturilor omului. Însă trebuie din nou să uh, fac apel la serviciul nostru juridic. Uh, acea directivă 78-2000 conține în obiectul de activitate implicarea uh, angajaților în administrarea firmelor. Nu știm încă dacă e vorba de relații contractuale între organizații și nu știm dacă uh, această situație s-ar înscrie în sfera de aplicare a acelei directive. Am luat notă de cele menționate de petiționar, dar am uh, personal câteva dubii în legătură cu uh, întrebarea dacă se aplică sau nu această directivă. Dincolo de această directivă și analizând alte aspecte, mai există problema uh, negocierilor colective, a libertății de non-asociere. Aici, desigur, sunt uh, chestiuni uh, ce țin de Carta Drepturilor Fundamentale ale Omului și Comisia nu poate interveni direct dacă nu e o problemă legată de dreptul comunitar. Deci, în termeni juridici, directiva ar fi o cale de uh, atac, dar avem oarece dubii dacă acest caz intră sau nu în sfera de aplicare. În rest, poate că ne-ar ajuta clarificări suplimentare în legătură cu uh, elementul religios, aspectul religios al acestei probleme. În ciuda remarcilor făcute de petiționar în legătură cu uh, tribunalele suedeze, eu cred că calea de uh, acțiune o reprezintă uh, <clears throat> adresarea acestui, acestui adresarea unei plângeri către un tribunal uh, suedez. Și numai după epuizarea căilor de atac la nivel național, această uh, speță poate fi înaintată Curții Europene pentru Drepturile Omului. Deci asta ar fi, uh, acesta ar fi cursul natural al uh, lucrurilor și nu vreau să mă întind. Dacă aveți întrebări, sunt uh, bucuros să vă răspund. Mulțumim reprezentantului Comisiei. Nu, nu doriți mai bine să interveniți după încheierea uh, tuturor intervențiilor? Bun, și acum câțiva membri ai comisiei vor să intervină. Da, mulțumesc. Er øh, Aș vrea să ridic o obiecție față de faptul că se folosește aici uh, religia creștină uh, ca un fel de scuză. În Danemarca nu e nicio problemă dacă oamenii se asociază sau nu. Cred că e destul de îndrăznesc din partea petiționarilor să vină cu acest argument uh, spunând că nu te poți asocia, nu te poți alătura unei uh, grupări sau comunități din cauza religiei creștine. Și pune uh, în lumină proastă chiar religia creștină. Da, mulțumim. Domnul Ludvigson. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă bucur să fiu aici pentru a vă spune și părerea mea aș vrea să spun că legislația suedeză este și ea reglementată, uh, dar foarte important este foarte important de reținut aspectul uh, acestor negocieri colective, susținut de legislația uh, suedeză. Eu nu văd aici uh, niciun element de discriminare. Sindicatele suedeze nu forțează în niciun fel oamenii să li se alăture, ci reprezintă un partener social care încearcă să mențină, să, să um, se asigure de respectarea drepturilor uh, lucrătorilor. Sindicatele uh, pot să uh, organizeze uh, acțiuni industriale împotriva întreprinderilor care nu permit angajaților să semneze, uh, să se alăture unui uh, sindicat. Aceste acțiuni industriale sunt legale și sunt, fac parte din jocul firesc pe piața forței de muncă. Micro, s'il vous plaît, micro. Petiție specială, ca să fii extrem de prudent. Ca socialist știu un lucru simplu. Legislația muncii din Suedia este una din cele mai sofisticate, una din cele mai avansate, iar relația dintre capital și muncă după model suedez a permis acestei țări atingerea acelui nivel de prosperitate educaie i ă, civilizaie pe care îl cunoatem astăzi i la care muli am râvni. aducerea în discuie a elementelor de apartenenă religioasă cu trimitere la ă, cazul suedez mi se pare uor ă, deplasată aa cum cred în egală măsură că relaiile de muncă nu ar trebui în niciun fel condiionate de apartenena sau non la o religie i aplicarea drepturilor care derivă din legislaia muncii nu ar trebui i nu trebuie să facă uh, referire la apartenena religioasă. suedia recunosc ca român suedia este pentru muli dintre noi un model i am dori ca acum în vremea de criză legislația socială din suedia să poată să îi protejeze pe cât mai muli din lucrătorii europei mai ales când ei sunt dai afară de multe, ori ca sclavi din întreprinderile unde au mai lucrat până ieri. de aceea eu ca socialist am mari rezerve privitoare la această petiție. mulțumesc. Θα ήθελα να ρωτήσω τον αναφέροντα. Da, am și eu o întrebare pentru petiționar. Angajații acestor companii, cum sunt ei angajați? Cum sunt selectați? Pe baza uh, convingerilor religioase? Mulțumesc, doamna președinte. Nu. Răspunsul este nu nu există niciun criteriu creștin de selectare a angajaților. Angajăm uh, și români uh, și orice altă, uh, altă naționalitate, însă noi încercăm să tratăm pe toată lumea corect. Nu avem membri de sindicat în companie și ca să răspund întrebării dumneavoastră, trebuie să vă amintesc că în Carta Drepturilor Omului există dreptul la uh, obiecții uh, motivate de conștiință. Și este împotriva conștiinței mele ca angajator să semnez un uh, acord colectiv atunci când sindicatul vine să îmi pună sub nas această hârtie. Sigur că pot să motivez asta cum vreau. Am ales motivația uh, religioasă dar ei îmi blochează activitatea și au dreptul legal să facă acest lucru, iar eu nu am nicio cale de atac, nu am cum să cer echilibrarea acestei situații, nu am cui să cer să se ridice această blocadă împotriva uh, afacerilor mele. Această situație este singulară și nu poate exista decât în Suedia. Sigur că Suedia a susținut drepturile omului și sunt uh, foarte mândru de asta ca cetățean suedez, dar aici e o problemă de conștiință care trebuie respectată. Știu că uh, ministrul uh, muncii uh, înțelege situația noastră, însă nu poate face nimic decât în cazul în care se uh, amendează legislația, astfel încât uh, să existe și dreptul de a rămâne în afara unui contract colectiv. Uh, în directivă la articolul 1 se spune că uh, Uh, directiva dorește să uh, elimine orice fel de discriminare pe uh, temeiuri religioase. Și de aceea nu văd de ce există dubii cum că această directivă s-ar aplica. Mulțumesc. Observ că această chestiune nu se referă de fapt la aspectele religioase. Această petiție de fapt se referă la o chestiune mult mai delicată și la care trebuie să ne gândim. E vorba de încălcarea unei norme decise de un stat membru care nu respectă libertatea de asociere sau de sau libertatea negativă de asociere, de non-asociere, adică inexistența unei obligații de a se asocia și alte uh, libertăți. Problema trebuie examinată în continuare și trebuie să vedem dacă nu cumva sistemul suedez uh, încalcă principiul fundamental enunțat Aș vrea să precizez că există o notă în documentația primită care indică că întreprinderile sau că un anumit număr de întreprinderi respectă în întregime dreptul suedez în materia muncii Deci această obligație de a se înscrie într-o organizație sindicală nu există. Trebuie deci să uh, analizăm acest aspect și nu problema religiei aici. La, iată că petiția rămâne deschisă și trecem mai departe. 28. Aici avem un petiționar prezent. E cineva aici? Da? Mr. Tobieschi. Domnul Tobieschi are cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. În ceea ce privește petiția mea, vreau să fie foarte clar uh, despre ce e vorba. Nu e cazul uh, că ar exista vreo încălcare ci e un caz în care Comisia a fost de acord în mod repetat că există o încălcare Okay. So this is a case where the commission... Deci Comisia, în mod repetat, a admis că există o încălcare și că Uh, și în care Comisia face tot ce poate să evite deschiderea procedurilor de încălcare. Comisia a fost de acord că uh, se încalcă articolul 1442-2008. E vorba de dreptul de liberă ședere legislația uh, britanică cere uh, o viză pentru soții sau soțiile celor care intră legal în uh, uh Marea Britanie. This report repeats that the United Kingdom s-a constatat că Marea Britanie încalcă articolul 5 al uh, acestui regulament 38 uh, pe 2004 și deși s-a constatat în repetate rânduri acest, acest lucru, Comisia nu a început procedurile de uh, uh, încălcare. În schimb, Comisia caută în continuare scuze pentru a evita deschiderea procedurii. Comisia m-a informat că are nevoie de mai mult timp pentru a analiza uh, câteva amendamente minore adoptate recent de legislația britanică. Este însă foarte clar, chiar și la prima citire superficială a acestor amendamente, că ele sunt irelevante pentru cazul în speță. Ele sunt uh, fac parte din legislația britanică, dar nu se referă la uh, cazul nostru. De aceea noi credem că argumentul Comisiei de a cere timp pentru analizarea acestor uh, amendamente este doar o uh, tragere de timp. Credem că este inacceptabil ca uh, procedura de încălcare să fie amânată atât de mult sub pretextul că se analizează niște amendamente irelevante. Credem că Comisia a avut suficient timp uh, la uh, dispoziție pentru a analiza problema și vă cerem să cereți Comisiei să declanșeze imediat procedura de încălcare împotriva Marii Britanii. De asemenea, cerem ca peste șase luni această problemă să revină pe agenda Comisiei dumneavoastră pentru a vedea ce s-a întreprins în această direcție. Thank you very much. Yeah just before replying to what, what Mr. King just said, I would... Înainte de a replica domnului King, aș dori să spun că această petiție pe care o avem aici prezentată la oaltă cu alte șase, șapte petiții, Altele se referă la întârzieri. Uh, domnia sa vorbește de uh, regulamentul de acordare a vizelor. Am să vorbesc despre problema dânsului la început. Domnia sa are dreptate. Comisia a comunicat în mod repetat că noi avem convingerea că există într-adevăr o încălcare în legislația britanică a principiilor din directiva 38 pe 2004, ceea ce privește dreptul membrilor de familie de a se muta și de a locui liber în Uniunea Europeană. Directiva este una destul de nouă aceasta pune la oaltă uh, prevederile acheului comunitar în acest domeniu și a devenit principalul instrument de drept comunitar. A fost adoptat în 2004 și urma să fie pusă în aplicare de statele membre până la finele aprilie 2006. Nu toate statele membre au pus în aplicare această directivă la timp. Comisia a demarat proceduri de încălcare împotriva uh, statelor membre în cauză. Ultima procedură de încălcare s-a încheiat doar în noiembrie 2008. În decembrie 2008, Comisia a adoptat un raport asupra punerii în aplicare a directivei, identificând aproximativ 11.000 de cazuri de încălcare în statele membre. Cazul prezentat de domnul King este doar unul dintre ele. Evident, e nevoie de oricare metodă. Nu putem demara 11.000 de proceduri de încălcare și atunci s-a decis să le punem pe toate la oaltă. Va fi o scrisoare pe care vom adresa o notificare oficială Regatului Unit, precum și altor state membre, și nu vom trimite 11.000 de, de astfel de scrisori pentru fiecare caz. În raportul din decembrie, Comisia a indicat că problema regimului vizelor este una dintre cele mai persistente probleme asociate cu încălcarea drepturilor uh, cetățenilor. Aceasta exprimă gravitatea problemei și tocmai în acest sens Comisia a introdus o serie de prevederi chiar în liniile directoare privind punerea în aplicare a directivei în cauză. Aveți acces la acele informații. De asemenea, le-am ar explicat statelor membre cum să evite aceste probleme. E adevărat că dispozițiile legislative sau modificările la legislația britanică nu vizează în mod direct acel sector al legislației care se ocupă de scutirile de viză, dar uh, dorim, noi dorim un progres de ansamblu și acesta a fost avut în vedere. Din nefericire pentru domnul King, asta înseamnă că va întârzia o, va, va fi o întârziere în materie de reformare a legislației uh, de interes direct pentru problema domniei sale. Vă mulțumesc. colega wallis foarte mult, doamnă președintă. Nu aveam intenția să mă implic, dar uh, după ce am auzit ce am auzit, uh, trebuie să vă spun că pe această temă primesc foarte multe scrisori de la alegătorii care sunt direct uh, afectați. se vorbea de o punere la oaltă a tuturor plângerilor, dar domnia să nu ne-a spus când va avea loc acest lucru. Aș vrea foarte mult să aflu când se va face asta. Sunt alte intervenții? Nu mai sunt alte intervenții? în conformitate cu procedura, Comisia a contactat statele membre și le-a trimis lista încălcărilor înregistrate. Am avut, avem o întâlnire cu primul stat membru vizat săptămâna viitoare. Scrisoarea către autoritățile britanice prezentând cazurile de încălcare va fi probabil, probabil trimisă uh, undeva peste 4-6 săptămâni. Îmi, îmi pare rău că trebuie să revin, dar vreau o clarificare. Spuneați că veți avea o întâlnire cu statele membre. Să înțeleg că e posibil ca statele membre să nu se prezinte sau, sau scrisoarea să nu fie trimisă în funcție de ce se întâmplă în întâlnirea respectivă. În momentul de față, noi trimitem scrisori statelor membre cu privire la cele mai bine de 1100 cazuri de încălcare și le solicităm comentarii și observații. E posibil să ne fi scăpat și nouă anumite aspecte ale legislației naționale sau a unor amendamente la legislația națională. Deci le dăm prin aceste notificări posibilitatea statelor membre să reacționeze și pe baza observațiilor lor și pe baza documentelor pe care ni le vor trimite uh, după aceea, clarificând situația, după aceea vom avea, sperăm, o listă mult mai scurtă de cazuri de încălcare. Deci când ne convingem că într-adevăr a avut loc o încălcare, acestea le vom include în scrisori oficiale de notificare. Dubbio che questa petizione necessita di rimanere aperta per attendere. Este evident că această petiție trebuie să rămână deschisă și să așteptăm informații ulterioare. Aș dori să examinăm petițiile de la 29 la 32. Toate se referă la același directorat general. Pot, trecem repede peste ele și să mergem mai departe la petițiile ai căror autori sunt aici. Petiția 29. Aș putea acoperi toate problemele într-o singură intervenție. Avem foarte multe plângeri, de vorba de întârzierea soluționării cererilor de reședință, de rezidență în Regatul Unit. Directiva privind libertatea de mișcare nu este foarte clară, sunt termene stricte. Membrii familiilor din țări terțe trebuie să-și primească documentele de, reședin, de rezidență în șase luni. Autoritățile din Regatul Unit au decis să transfere o serie de funcționari de la departamentul care se ocupa de aceste permise de reședință în alt departament, ceea ce a dus la supraaglomerarea celor rămași. Uh, întârzieri de mai bine de un an au ajuns să fie la ordinea zilei. Aceasta a afectat fiecare, practic, cetățean al Uniunii și fiecare cetățean care avea membri ai familiei din țări terțe pe teritoriul Marii Britanii. Comisia a intervenit pe lângă autoritățile britanice le-am cerut să ne prezinte măsurile legislative, administrative, organizaționale pe care aveau de gând să le ia pentru a se asigura că respectă procedura și elimina, elimină întârzierile, în același timp asigurându-se că se respectă prevederile directivei 38. Asta a avut loc în martie 2009. Autoritățile britanice ne-au răspuns în mai 2009. Au recunoscut că au avut loc întârzieri în eliberarea documentelor de ședere, au recunoscut că situația este gravă au formulat un plan complex uh, menit a duce la o revenire la standardele normale pentru serviciile lor. Au uh, sporit numărul de funcționari care se ocupă de aceasta și au încercat să îmbunătățească inclusiv instruirea personală existent. Măsurile s-au dovedit a avea succes pentru că numărul de dosare soluționate s-a triplat. A ajuns la 1500 în mai, în comparație cu doar 500 în februarie. Am văzut că autoritățile britanice s-au angajat și au întreprins măsuri decisive pentru a soluționa problema. În funcție după plângerile pe care le primim, începem să vedem că tot mai multe cazuri sunt, de fapt, soluționate în Marea Britanică. Am avut cam 150 de plângeri înregistrate oficial. Iar asta sublinează totuși seriozitatea cu care Comisia abordează această problemă. Totuși, în Regatul Unit, uh, asta e o problemă serioasă, în Regatul Unit trebuie să-ți depui cererea totul prin poștă. Cererea documentele sunt trimise prin poștă Ministerului de Interne. Din nefericire pentru solicitanți, ca parte a documentației exista și pașaportul original. Ajungeai să-ți lași pașaportul pe masa unui funcționar timp de un an de zile. Nu mai puteai călători, nu mai puteai părăsi țara. În consecință, din iunie 2009, autoritățile britanice au creat o adresă de e-mail pentru solicitanți. Documentele sunt acum înapoiate în 10 zile și au modificat procedura. În prezent nu-ți mai țin pașaportul pe întreaga durată a procedurii de examinare a cererii de reședință. De asemenea, au și un număr de telefon special la care pot solicita înapoierea pașaportului. Suntem oarecum satisfăcuți de măsurile luate de autoritățile britanice, dar cu toate acestea vom continua uh, monitorizarea punerii în practică a acestor măsuri. Cu toate acestea, cum spuneam, încă mai primim zeci de plângeri, dar, după cum ziceam, unii dintre cei care înaintează astfel de plângeri ajung să ne spună că, de fapt, situația s-a clarificat acasă. Asta s-a referi la petițiile de la punctul 28, cu excepția petiției domnului King. O altă problemă legată de aplicarea în dreptul național a dispozițiilor directivei 38 în Regatul Unit este petiția num- numărul 38 interpretarea dată de Regatul Unit capitolul relevante din directivă a ajuns practic să excludă cetățenii din noile state membre de la dreptul de a-și cumpăra o reședință permanentă, de a-și dobândi reședință permanentă în Regatul Unit. Re- autoritățile britanice cred că cetățenii Uniunii Europene trebuie să locuiască în Regatul Unit ca cetățenii ai Uniunii Europene înainte de a dobândi uh, dreptul de reședință permanentă. Comisia crede că nu e nevoie de întreaga durată de 5 ani. Am contactat autoritățile britanice în trecut noi le-am prezentat modul în care interpretăm noi dispozițiile directivei, ei nu au fost de acord. Și acest punct va fi acoperit și va fi prins în procedura de încălcare demarată împotriva Regatului Unit. Am avut contacte preliminare, preliminare cu autoritățile din Regatul Unit în acest sens. Then opriți-mă dacă deviez de la cursul judicios. Problema din Directiva 31 privește scutirile de viză. Membrii familiilor din țări terțe dacă au reșe- că, permis de reședință, ar putea fi scutiți de la cerințele de viză. Domnul King se referea la, la aceasta. Și, practic, tot ce am spus se aplică și petiției 31, în ceea ce privește petiția 32. Aici se combină o serie din, de elemente din petiția domnului King și petiția 31. E vorba de politicile sau de regimul de vize din Marea Britanie în general. Petiționarul spunea că durează la nesfârșit până când autoritățile britanice eliberează o viză de intrare. De asemenea, era vorba de modul în care solicitanții sunt tratați, primim foarte multe plângeri în acest sens. Acesta a fost menționat și în raportul de aplicare a directivei din decembrie 2008 și în uh, recomandările din iulie 2009. Sperăm că aceste două documente, precum și prin colaborarea dintre Comisii și statele membre, vor, vor duce la soluționarea acestor probleme. Problema va fi discutată încă o dată cu autoritățile britanice și probabil va fi inclusă în scrisoarea oficială de notificare, dar sperăm că autoritățile britanice își vor da seama acest lucru și vor uh, pune în aplicare măsuri eficiente și atunci problema va fi rezolvată. În toate cazurile, petiționarii au un motiv justificat de a se plânge. Mulțumesc. Vreau să mulțumesc reprezentantului Comisiei pentru eforturile pe care le fac, în mod evident, pentru a pune <clears throat> presiune asupra autorităților britanice și sper că vor avea succes să, să miște lucrurile în direcția dorită. Am și eu două întrebări. În primul rând, aș dreptate dacă spun că Marea Britanie este singura țară care cere trimiterea pașapoartelor în original prin poștă, astfel încât uh, cetățenii rămân fără posibilitatea de uh, mișcare. Și în al doilea rând mă interesa foarte mult uh, care sunt diversele moduri în care se înțelege perioada de cinci ani de ședere în Marea Britanie ca cetățean european sau ne-european. E o problemă care trebuie rezolvate pe cale juridică și nu mi e clar dacă au început procedurile de încălcare din acest punct de vedere sau ce se întâmplă în această privință. Deci v-aș fi recunoscătoare dacă ați putea să îmi dați un răspuns. Ringrazio. Eh, Madame Wallace, eh, quindi... Mulțumim eh, doamnei Wallace. Aș vrea și eu să obțin uh, clarificări în nume personal și uh, în numele colegilor din partea Comisiei. Cred că uh, au uh, mers până la petiția 32. E vorba de directiva 38 pe 2004. Comisia a răspuns cu uh, un singur răspuns a acoperit toate uh, aceste petiții. Este adevărat? Uh, da, doamnă președinte. Revin la răspunsul la petiția uh, 30, unde se spune că nu uh, e vorba de o încălcare, dar totul până la 32, mai puțin 30, e uh, inclus în, în uh, această procedură de încălcare. Deci 29, încă o dată, 28, 31 și 32. Deci am încercat să le grupez, pentru că e vorba practic de același subiect. Deci... Și acum să răspund la întrebările doamnei Wallis. Da, după câte știm, Marea Britanie este singura țară care are acest sistem de trimitere prin poștă a documentelor. Unele, statele mem- unele state membre mai procedează similar, dar există și posibilitatea să meargă personal. În Marea Britanie nu uh, se poate acest lucru, tot, uh, toată documentația se depune prin poștă din punctul de vedere al legislației europene, nu există o procedură uh, definită pentru, acest, uh, pentru această depunere a uh, cererilor și a documentelor. Iar perioada de 5 ani, acea regulă de 5 ani de ședere, în uh, raportul privind aplicarea directivei, noi am spus deja din decembrie 2008 că e vorba de o încălcare gravă contrară legislației europene și acest aspect face parte din uh, uh, procesul care va conduce în final la deschiderea procedurii de uh, încălcare contra Marii Britanii. Uh, din uh, câte semnale avem până în prezent, credem că Marea Britanie nu își va schimba prea curând poziția în această privință, deci dacă pot cum uh, să tratez uh, petiția 30 uh, pentru a încheia acest capitol? Da, sigur. Haideți să auzim și uh, petiția numărul 30. Ba nu? Uh, dorea cineva să adauge ceva? Da, mulțumesc, doamnă președinte. Doar o întrebare foarte scurtă în legătură cu acei cinci ani. Mai există state membre care aplică această regulă a celor cinci ani și cum interpretează ei perioada de cinci ani? E vorba de cinci ani sau de cinci ani de ședere ca cetățean european? Uh, știm că și Belgia aplică această regulă, iar directiva e foarte simplă ea spune că după 5 ani de ședere neîntreruptă ai dreptul la un permis de ședere permanent. Acești 5 uh, ani sunt interpretați însă în Marea Britanie ca uh, o perioadă de ședere ca cetățean european. În cazul României, de exemplu, care a aderat în 2007, acei 5 ani demarează din 1 ianuarie 2007. Uh, Iar până la trecerea celor 5 uh, ani, indiferent de câți ani a stat uh, cetățeanul respectiv înainte de această dată în Marea Britanie, nu se poate acorda permisul de ședere. Deci, condiția este ca uh, acel uh, cetățean care uh, are reședința în Marea Britanie timp de 5 ani să fie acolo în calitate de cetățean european. Λοιπόν, uh, ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε... Da, mulțumesc. Așteptăm uh, explicații suplimentare din partea autorităților britanice și vom vedea ce facem cu aceste petiții. Haideți să trecem la petițiile 40 și 41. De fapt, nu, 41 și 42. E vorba de Palestina. Și uh, trecem la aceste petiții pentru că petiționarul este aici. Da, mulțumesc, domnul Peck. Spune domnul Peck. Mulțumesc uh, Comisiei pentru că mi-a dat ocazia să vorbesc despre această petiție care se referă la reluarea uh, finanțării uh, Comitetului Israelian împotriva demolării de locuințe. Din 1967, Israelul a demolat mai mult de 24.000 de cămine palestiniene și 10 de mii uh, se confruntă cu demolarea în curând. Asociația noastră, Comitetul Israelian împotriva demolărilor, a reconstruit 165 de uh, cămine, iar această cifră reprezintă 165 de uh, acte de rezistență, dacă doriți, uh, uh organizate de către israelieni și palestinieni împreună, ceea ce este foarte uh, important. Această reconstruire a căminelor unor familii are un efect psihologic puternic și un uh, impact simbolic uh, care încurajează implicarea activă a israelienilor, a palestinienilor și a uh, societății civile internaționale pentru crearea unor uh, noi uh, căi către atingerea unei păi, păci juste. Politica europeană de sprijinire a unei soluții pașnice prin crearea a două state, unul israelian și altul palestinian, nu este susținută de acțiunile israeliene la fața locului, care constau mai ales din distrugerea proprietăților palestiniene și confiscarea pământurilor palestiniene. Uh, sigur că uh, ultimii 60 de ani au arătat că uh, protestele nu uh, dau rezultate în uh, Israel. Și uh, credem că societatea civilă așteaptă acum de la Uniunea Europeană să facă mai mult în sprijinul uh, celor care susțin o soluție pașnică prin reconstrucție. Um, chiar și președintele uh, american, Barack Obama, a ales încetarea construcțiilor de noi așezăminte israeliene ca fiind primul pas către o soluție politică. Totuși, Israelul continuă programele de demolare pentru a face loc unor noi unor noi uh, așezări. Această atitudine este condamnată de președintele Barack Obama, iar Uniunea Europeană trebuie să îi se alăture în această atitudine, atât în, uh, cu vorba cât și cu fapta. Uh, Uniunea Europeană a uh, finanțat programe ale Comitetului Israelian împotriva demolărilor până în 2007, iar în februarie, când asociația noastră a cerut din nou reînnoirea finanțării, Cererea a fost uh, respinsă. Aceasta este o chestiune foarte importantă pentru noi și vrem să știm dacă toate criteriile au fost satisfăcute, în ce măsură această uh, decizie a Uniunii de a tăia finanțarea este în uh, consonanță cu uh, principiile pe care le enunță. Am vrea să știm dacă Uniunea Europeană a stipulat metodologia care urmează să fie folosită în reconstrucție de către organizațiile israeliene, israeliene și palestiniene. Vrem să știm dacă Comisia a înțeles, uh, așa cum cererea noastră a încercat să clarifice, că uh, palestinienii sunt uh, adeseori um, ezitanți, ezită în a se înscrie în parteneriate oficiale cu organizațiile israeliene. Le teamă că acest, această stare de fapt se va perpetua. Noi nu mai putem continua în aceste condiții. Programul de reconstrucție nu mai este uh, susținut decât de către guvernul uh, spaniol, însă uh, organizația noastră a trebuit să-și reducă personalul de la opt la trei persoane și să închidă un uh, centru la Ierusalim. Cerem Uniunii Europene să reia în considerare decizia sa de a nu uh, finanța uh, Comitetul Israelian împotriva demolărilor și dacă această decizie nu poate fi revizuită, atunci cerem fonduri alternative sau maniere alternative de a finanța uh, programele noastre. Vă mulțumim! Ε, από τη μεριά της Επιτροπής. Uh, I think uh, there, not very much in the political Suntem de acord cu toate elementele politice subliniate de petiționar. Comisia este perfect conștientă de aceste probleme. Pe 15 iunie, miniștrii de externe ai statelor membre a adoptat un mesaj în care uh, se exprima îngrijorarea lor profundă legată de procesul de demolări, mai ales în Ierusalimul de Est. Probabil nu s-a înțeles foarte bine ce gen de finanțare am oferit în trecut ICAD-ului, ICHD-ului. Noi nu finanțăm organizații ca atare, dar prin programul de parteneriat pentru pace finanțăm proiecte. Nu am retras finanțarea pentru ICHD, ci a fost vorba de, proiect de finanțarea unor proiecte concrete care nu s-au materializat. Noi am sprijinit în câteva ocazii acest comitet, într-adevăr. Și, într-adevăr, după cum spunea petiționarul, apreciem activitatea lor și contribuția lor la sensibilizarea opiniei publice din Israel la aceste probleme. Sperăm că vom putea să facem acest lucru și în viitor. Ceea ce privește organizația non-guvernamentală pe care o reprezintă uh, petiționarul, o serie de organizații au fost atacate, printre care și CHD, au fost atacate pentru că chipurile ar desfășura activități anti-israeliene. Noi am finanțat trei proiecte între 2000 și 2005, valoare totală de 1,5 milioane de euro. Cred că putem spune în mod explicit că decizia de a asista finanțarea, că afirmația privind decizia de a asista finanțarea nu este justă. Am explicat ICHD-ului și, că, și NGO Monitor care este situația și de ce lucrurile au fost uh, așa cum au fost. Le-am spus că nu uh, am luat această decizie ca urmare a unei presiuni externe, ci finanțarea a fost judecată doar pe baza propunerilor. Avem foarte puțin bani pentru foarte multe proiecte și în acest caz propunerile lor, proiectele lor, nu, pur și simplu nu au fost suficient de bune pentru a primi finanțare biroul, nou de, biroul nostru de asistență tehnică din, Jerus, din Ierusalim a cerut uh, NGO Monitor să elimine afirmațiile cu caracter sentențios de pe site-ul lor web. Însă, după câte știu n-au făcut acest lucru încă. Slăbiciunile propunerii înaintate de ICHD le-au fost subliniate într-o scrisoare și în discuțiile pe care le-am avut și i-am încurajat să depună proiecte mai solide pentru uh, alte finanțări. Am discutat uh, în Tel Aviv și cei de acolo ne-au spus că vor prezenta o nouă propunere uh, și consideră că au șanse de a obține finanțare pentru această nouă propunere. Eu le-am spus că ei se califică perfect pentru programele noastre și am încurajat să continue cu aceste propuneri de proiecte. Dar decizia urmează să fie luată strict în conformitate cu uh, reglementările care uh, privesc aceste propuneri. Uh, yes, thank you very much. Uh, I'm, I'm... Uh, vă mulțumesc foarte mult. Ascult între răspunsurile pe care le tot primim și sper să aud și mesajul că Uniunea Europeană susține munca acestor organizații extraordinare. Organizația este una foarte, foarte importantă. Trebuie de asemenea să luăm în considerație faptul că adesea Uniunea Europeană plătește, plătește, plătește noi suntem plătitori, nu suntem jucători în problema israeliană. Așa se spune în Israel. În Israel suntem cunoscuți ca cei care dau banii. Dar trebuie să devenim protagoniști, trebuie să devenim jucători. Și asta o putem face sprijinind acest gen de organizații. Sunt organizații care au o politică extrem de constructivă am fost șocată să văd că Israelul a reușit să taie sprijinul Uniunii Europene pentru aceste organizații. Acum, din fericire, am aflat că situația e cu totul alta și sper că e cu totul alta. Înțeleg perfect, doamna Wallace. Vă mulțumesc foarte mult. Aș dori să mulțumesc petiționarului pentru că ne-a adus uh, această problemă în atenție. E nevoie de un răspuns extrem de complet și de bine structurat la această problemă. În anumite cazuri, când e vorba de finanțare, noi, Uniunea Europeană, trebuie să dăm dovadă de maximă transparență. Eu rămân cu întrebarea acum. Evident, au fost preferate alte proiecte. E posibil să aflăm ce proiecte au fost preferate înaintea celor prezentate de ONG-urile menționate anterior. Pentru că există anumite îngrijorări în legătură cu desfășurarea acestui proces de aprobare a finanțării. Când am citit pentru prima dată răspunsul comisiei, am observat că se făcea aluzie la o corespondență cu NGO Monitor, dar acum ați clarificat această situație și aș prefera totuși să vedem acea corespondență. Ne-ar liniști puțin. După câte știu eu, afirmațiile NGO Monitor sunt încă pe site-ul lor web și aș vrea să aflu că totuși s-a făcut ceva în acest sens, pentru că, evident, astfel de afirmații nu îmbunătățesc situația. Aș dori să lăsăm această problemă deschisă pentru mai târziu, domnul președinte. Domnul Wieland. sehr leid, wenn ich da ein wenig Wasser in den Wein gießen muss, wobei ich überhaupt Trebuie să spun că nu am nimic de adăugat privind opțiunea politică. Ieri am avut parte de o prezentare frumoasă și atunci fie suntem martorii unei erori și atunci asta este treaba mediatorului. Cunosc mai multe proceduri în cadrul cărora ni s-a prezentat candidatura pentru a se obține anumite finanțări, dar asta ne angajează pe un anumit drum și poate să ne conducă foarte departe, dar dacă ne ocupăm de astfel de lucruri, nu mai avem timp de celelalte petiții. Sunt aspecte care țin de anumite uh, Uh, licitații publice și cred că există alte instanțe ca să, care să se ocupe de acest uh, lucru. Dacă nu, vom uh, constata că ne găsim la un concurs de frumusețe, că cu tare aspect este mai important decât celălalt, de ce am ținut cont de o anumită propunere și nu de alta și așa mai departe. Trebuie ca procedurile să rămână obiective și să nu facem o eroare de raționament. Parlamentul s-a exprimat foarte clar asupra faptului că nu trebuie ca noi, ca Parlament, să subliniem și să consolidăm anumite mesaje politice. Noi trebuie să susținem unele organizații, activitatea unor cetățeni, putem să discutăm, putem să ne întrebăm dacă petiția este sau nu acceptabilă. Și eu cred că ar trebui din potrivă să închidem această petiție și acest dosar. Dacă a fost o eroare de judecată, ar trebui ca petiționarul să se adreseze mediatorului european. În consecință, trebuie să știm dacă avem de a face cu o abordare politică pe care nu o dorim sau mm, altfel ar trebui să ne ocupăm de mii de petiții și nu cred că vom avea trăgazul să o facem. Mulțumesc. Nu sunt a acestei comisii. Este foarte adevărat acest lucru, dar Uh, făceam parte din delegația Parlamentului pentru Palestina în trecut, de aceea susțin pe petiționarul și pe toți membrii care sunt în favoarea acestei petiții. Consider că a nu acorda un ajutor financiar acestei organizații în acest moment precis reprezintă un uh, semnal negativ. Cred că astăzi, mai mult decât uh, oricând, Trebuie să facem acest lucru, a întrerupe finanțarea, când știm foarte bine că se demolează uh, în ciuda tuturor legislațiilor existente și că se continuă construirea coloniilor, deci, așa cum spunea un coleg, este vorba de plângerea unei organizații care se consideră maltratată și acest lucru se leagă de faptul că există presiuni care se exercită la fața locului, presiune asupra unor organizații. Nu este vorba Este vorba mai degrabă de o inițiativă uh, indiferent de naționalitatea persoanei, fie ea israeliană sau palestiniană. Așa cum spunea doamna Wallis puțin mai înainte, ar fi bine să vedem, poate nu chiar imediat, care sunt celelalte organizații care au obținut ajutoare și în virtutea căror criterii și numai după aceea am putea ajunge la o idee clară, precisă asupra situației. în măsura posibil, posibilului este um, util să facem astfel de investigații. Doar pentru a evita pericolul de a fi implicați în numeroase aspecte care n-ar, nu sunt poate relevante pentru ceea ce trebuie noi să facem. Aș ruga să evităm să ne implicăm în teme care sunt delicate, presupun implicare emoțională, dar care, în conformitate cu regulile noastre de procedură și cu puterile pe care le avem, nu le putem discuta. Noi trebuie să ne concentrăm asupra problemelor de încălcare a drepturilor europene, încălcări îndreptate împotriva cetățenilor UE. Nu ne putem concentra asupra unor probleme care într-adevăr sunt justificate și relevante din punct de vedere moral, dar să nu avem iluzia că suntem uh, mari preoți judecătorii supremi. Ar trebui să ne limităm la prerogativele și regulile noastre și să ne ocupăm doar de probleme relevante și care intră în competența comisiei noastre. Vă mulțumesc. Am o, am o întrebare pentru domnul Boștinaru. Petiția a fost depusă de un cetățean britanic din Uniunea Europeană în numele unei filiale din York al unei organizații palestiniene. Prin urmare, consider că este o petiție legitimă. Putem discuta dacă e admisibilă sau nu, sau să discutăm sau nu, nu mă refer la aspectul politic, dar dincolo de asta este o petiție a unui cetățean european în numele unei asociații care și-a resediul în Uniunea Europeană. Unde e violarea, încă, încălcarea dreptului european în această petiție? Da, e un cetățean european, e un organism european, dar dacă e vorba de încălcarea legislației europene și Comisia Europeană consideră că, da, într-adevăr, a avut loc o astfel de încălcare, atunci este de competența noastră. Dar dacă mergem prea departe cu interpretările, o să ne implicăm în astfel de probleme și la nesfârșit vom discuta astfel de, de, de probleme. Practic, ne deteriorăm propriul prestigiu. Noi trebuie să ne limităm la probleme limitate la cetățeni europeni și încălcarea dreptului european, legislației europene. Punct. Probabil eu văd lucrurile în termeni prea simpli, dar petiționarul este un contribuabil european are dreptul acest contribuabil să știe că banii europeni sunt alocați în conformitate cu un sistem transparent. Comisia ne-a, ne promis că ne va arăta corespondența implicată, sunt foarte mulțumită și aș dori din partea Comisiei să aflu uh, informații despre alte organizații care au fost finanțate în, în cadrul acestui program. Atât vreau să știu. Și nu cred că are rost să, să ne certăm pe această temă. Aș mai adăuga aici că în conformitate cu articolul 194 din tratat, și pot cita dacă doriți, cetățenii europeni sau oricare altă persoană care așa are stediu în, pe teritoriul Uniunii Europene are dreptul de a înainta o petiție Parlamentului European într-o problemă care intră în competența Comisiei. Și dacă ne uităm la regulile de procedură, putem vedea aici că este admisibilă această situație delicată, într-adevăr. Dar trebuie să ne ocupăm Eh, chiar cu riscul de a insulta Israelul. E parte din munca pe care o facem și trebuie să o facem. Da, putem, o să avem necazuri destule cu Israel. Eu știu foarte bine, am făcut-o înainte. Dar nu asta era problema. Nu, e parte din regulă de procedură. Eu nu sunt lobbyist aici, nu fac lobby pentru Israel sau pentru oricine. Eh, credo che comunque eh, questi dubbi e questi interventi Nu vorbeam despre dreptul organizațiilor sau <clears throat> indivizilor de a depune eh, o petiție. Problema de care vorbim aici nu este de, uh, de, nu ține de interesele politice ale acestei organizații. De aceea aș vrea să vă în... gândiți la situația în care avem 100 de euro. Dacă o organizație reprezintă o poziție pe care majoritatea uh, dintre noi nu o susțină, atunci petiția va fi închisă. Însă, peti- însă Comisia n-a dat informații suplimentare privind evoluția acestui dosar. Petiția se referă la modalitatea în care au fost alocați banii pentru proiecte. Dacă s-a strecurat acolo vreo greșeală sau nu. Dacă, în schimb, cineva vine cu o petiție în care spune că uh, Comitetul pentru Pescuit nu a luat o decizie bună săptămâna trecută, asta nu ne privește. Nu suntem o comisie care să evalueze, care ar trebui să evalueze deciziile luate în a, această clădire. Plângerea nu se referă la o decizie politică, se referă la o decizie procedurală, la o alocare de fonduri. Informarea din partea comisiei cred că este suficientă, pentru că, cum spuneam și ieri, cu uh, prezentarea de ieri, uh, atunci când uh, e vorba de o proastă administrare a fondurilor, e problema ombudsmanului. Dacă cineva crede că s-a strecurat o greșeală în procedura respectivă, atunci ar trebui să se adreseze ombudsmanului și nu comisiei noastre. Uh, există ca informație publică, transparentă, uh, această structură a finanțărilor. Puteți vedea ce organizații au fost finanțate pentru ce proiecte și cred că mm, în continuare nu este o idee bună să păstrăm această petiție, această petiție deschisă. Da, uh, Cred că este un punct important pentru că trebuie să definim până la urmă uh, limitele competențelor noastre și să vedem ce ține de noi și ce ține de ombudsman. În acest moment aș vrea să mă refer la articolul 201 care stabilește uh, uh, regulile și sfera de acțiune a Comisiei pentru Petiții. Eu am textul în engleză. Orice persoană sau organizație cu domiciliul sau sediul în uh, Uniunea Europeană are dreptul de a se adresa instituțiilor europene sau de a petiționa Parlamentul în legătură cu uh, sfera de activitate a instituțiilor europene. Deci ceea ce discutăm aici este sfera de competență a Uniunii Europene. E o definiție foarte amplă care include, cred eu, și acest aspect. Poate că ar trebui să implicăm aici și Comisia de Politică Externă. Am auzit uh, lucruri foarte importante probleme importante s-au ridicat astăzi în discuție și poate că ar trebui să trimitem și noi o notă Comisiei de uh, Politică Externă. Ce părere aveți? Da, de acord. Atunci așa rămâne. Trecem mai departe la petiția 42. Abbiamo finito il tempo anche stamattina e non avevo realizzato. Am uh, epuizat însă timpul alocat ședinței de dimineață. Sì. Allora, io chiedo scusa anche al petente della petizione 40. Îmi cer uh, scuze petiționarului, uh, semnatarului petiției 42, dar vom amâna discutarea acestui punct pentru următoarea întâlnire. Voi uh, închide acum dezbaterile cu o cerință ca membrii să confirme partea B, punctele de la uh, partea B, avem nevoie formal de această confirmare pentru că s-au uh, primit răspunsuri scrise la aceste uh, puncte, uh, răspunsuri negative vis-a-vis -vis de propunerile noastre, deci considerăm acele petiții închise. De acord? De acord. Mulțumim, declarăm ședința